questo, sì. Sì, sì, sì, questo. Ok, l'altro, l'altro sì. Allora, <clears throat> buonasera a tutti. Cominciamo. Buonasera a tutti loro, sì. Adesso non c'è per începem reuniunea de astăzi. in reamintesc să aveți la îndemână cartelele electronice în vederea votării. Ordinea de zi a fost uh, deja expediată. Întâlnirea noastră se transmite pe internet, în direct. Sigur, aveți în dosar uh, limbile de interpretare. Și să începem printr-o comunicare pe care deja o cunoașteți. Reuniunea din 31 martie a cont a fost uh, anulată, iar acum trecem direct la votare, la punctul 3 de pe ordinea de zi. Viitorul susținerii uh, de bugetare UE pentru țările în curs de dezvoltare. Relatore il collega uh, Staes. Raportor este colegul Stas și trebuie să votăm conform listei de vot eh, pe care o aveți la dispoziție și dacă sunteți gata, eu aș spune să începem și votăm, supun la vot amendamentul numărul 1. Votul s-a deschis. La votazione chiusă. chiusa. Votul s-a închis. Aprovat. Se adoptă. Acum amendamentul 2. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 6. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 5. Votul s-a deschis. La votazione chiusa. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 7. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 8. Acum, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum amendamentul nou, Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Cu amendament oral. Acum amendamentul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. Și acum supun la vot rezoluția în ansamblu său. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 15 voturi pentru și unul împotriva. Nu, 16 chiar pentru. Adesso abbiamo il punto 4. Raccontiamo il punto 4 del pe ordinea zi. vorba de descărcarea de gestione 2009, bugetul general al UE, secțiunea 3, Comisia. Înainte de a deschide votul, dau cuvântul domnului raportor, domnul Hatzimarkakis mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru pregătirea acestei liste de votare. Aș fi vrut să fi ajuns la mai multe amendamente de compromis, însă natura amendamentelor nu mi-a permis să fac acest lucru, pentru că amendamentele au fost foarte diferite. Însă, aș fi dorit totuși să vă informez uh, referitor la câteva modificări de pe ordinea, de pe lista de vot prima modificare, la uh, pagina 4. Votarea în bloc se va face doar pentru amendamentele de la 44 până la 47, pentru că PPE-ul dorește să voteze separat pentru 43. În plus de aceasta, la pagina 4 mai există o greșeală. Recomandarea mea în ceea ce privește amendamentul oral al doamnei Ivanova, 66, ar trebui să fie un minus acolo. Iar la pagina numărul 12, recomandarea pentru amendamentul 1, 172 ar trebui să fie de asemenea minus și la pagina 16, amendamentul 221 a fost retras. Deci, cu aceste modificări, iată că acum putem trece la vot. Frau Vorsitzende, weil es das Gerücht gibt, dass die Amendments zur Staff Regulation außerhalb der Zuständigkeit unseres Ausschusses äh, sind. Ich, ich möchte nur einmal sagen, dass Domnule președinte, amendamentele referitoare la regulament, în principiu, nu țin de competențele noastre. Vorba de 271, spre exemplu, zilele de, pentru, alocate pentru călătorii și așa mai departe. E vorba de 45.000 de funcționari și în fiecare an e vorba de un buget de 80 de milioane de euro. Deci este foarte interesant pentru comisia noastră să știm acest lucru și mă mir de faptul că există aceste demersuri pentru a evita ca noi să ne pronunțăm pe, această, uh, pe acest uh, subiect. Mulțumesc, care cuvântul domnul Stas. Ja, liebe Kollegen, in der Tat hat es äh, offenbar einen Hinweis gegeben des juristischen Dienstes des Hauses, dass Dragi colegi, serviciul juridic al Parlamentului a fost invitat să analizeze o serie de amendamente, nu numai cele al doamnei Gresle, ci și altele care se referă la personal și le-au declarat ca nefiind admisibile. Însă aș vrea să urmăm uh, lista de vot și nu avizul uh, serviciului juridic. Pentru că uh, în unele cazuri au fost puse minusuri, iar în alte locuri s-a ținut cont de dorința de a avea un vot pe părți. De aici aș v-aș cere să urmăm lista de vot la acest punct. Mulțumesc încă o dată. Allora cominciamo, se siete d'accordo, la... Uh... Dacă sunteți de acord, haideți să trecem la vot. Propunere de decizie în legătură cu uh, descărcarea de gestiune pentru secțiunea 3, Comisia. Începem cu amendamentul, de la, amendamentul 1 până la amendamentul 4, dacă sunteți de acord. Declar deschis votul. Votul s-a închis și sunt adoptate. Acum, amendamentele 5 și 6. Votul s-a deschis. Nu, nu, acestea sunt caduce, spune președintele. Așadar, acum votăm propunerea pentru decizie, pentru descărcarea, pentru agenția executivă, pentru educație, audiovizual și cultură însă președintele se corectează. Votul pentru propunerea de decizie în ansamblul său cu referire la comisie. Votul s-a deschis. La votazione chiusa. Votul s-a închis. Se adoptă cu 19 voturi pentru și niciunul împotrivă și nici obținere. Acum Votăm propunerea de decizie pentru uh, descărcare pentru Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură. Amendamentele 7 și 8. Votul este deschis. La votație chiusă. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum votăm decizia în ansamblu său. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă cu 12 voturi pentru și o abținere. Votăm acum propunerea de decizie pentru descărcarea pentru Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare, amendamentele 9 și 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă și acum votăm propunerea de decizie în ansamblu său. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă o, 19 voturi pentru și obținere. Acum supunem la vot propunerea decizie pentru descărcare pentru Agenția Executivă pentru Sănătate și consumator. amendamentele 11 și 12. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum votăm propunerea de decizie în ansamblu său. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 19 voturi pentru și o abținere. Votăm acum propunerea de decizie pentru descărcarea pentru Agenția Executivă pentru rețeaua europeană, transeuropeană de transporturi, amendamentele 13 și 14. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votăm acum propunerea în ansamblu său. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Cu 18 voturi pentru și o obținere. Acum propunerea deciziei pentru descărcarea pentru Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare, amendamentele 15 și 16. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Propunerea în ansamblu său acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 19 voturi pentru și 1 împotrivă. Acum de decizie pentru descărcarea pentru Agenția Executivă pentru cercetare amendamentele 17 și 18. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum votăm propunerea în ansamblu său. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 19 voturi pentru și o abținere. La proposta di decisione per la chiusura... Propunerea de uh, decizie pentru închiderea conturilor. Votăm amendamentele de la no 19, 20, 21 și 22. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Și acum? Amendamentul 25. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Și acum votăm propunerea în ansamblu său. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 18 pentru și 2 voturi împotriva. Trecem acum la votarea amendamentului 43. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm acum în bloc amendamentul, amendamentele de la 44 la 47. Votul s-a deschis. Dacă sunteți de acord, desigur. Deci votul s-a deschis, votul s-a închis și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 50. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 48. La... Acum, amendamentul 48, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum, amendamentul 53, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 54, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 55. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 56. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 57. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 59 pe două părți. Prima parte. Votul s-a deschis. S-a închis. Și se adoptă. Partea a doua acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum amendamentul 50 și nu, spune președintele. Amendamentul 60. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 62. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 63, votul s-a deschis. S-a închis și se respinge. Amendamentul 64, votul s-a deschis. S-a închis și se respinge. Amendamentul 65, votul s-a deschis. Și acum s-a închis și se respinge. Amendamentul 66 cu amendament oral. S-a deschis votul. Deci, amendamentul 66. S-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Acum amendamentul oral la amendamentul 66. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 67. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 68. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Prima parte. S-a respins. A fost respins. Acum amendamentul 69. Votul s-a deschis. 69. Votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 70. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum amendamentul 71. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 73. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 72. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 74 și 75. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Sunt respinse aceste două amendamente. Acum 77. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum 76. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 78. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 79. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 80. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 81. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 82. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 83, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 84, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 85, votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 86, votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 87, votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 88, votul s-a deschis. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 89, votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 95. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 93. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 94, votul s-a deschis. Îmi cer scuze. Pentru pe lista noastră 92 este compatibil cu amendamentul 95 pe care l-am adoptat și, în consecință, nu este neapărat uh, caduc. Am vrea, aș vrea să votăm și amendamentul 92. Sì, sì. ragione, quindi votiamo sul... Aveți dreptate, deci votăm 92, votul s-a deschis. Votazione chiusa. Votul s-a închis, se adoptă. No. 93. 93 abbiamo fatto. 94. Emendamento 94. 94 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 96. Votul s-a deschis. Stațiune chiusa. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 97. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 98. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 99. Acum votul s-a deschis. Ciusa. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 100. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 101. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 102. Votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 103. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 104. Votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 105 a fost retras. Și acum votăm 106. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 107. Votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 108. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 109. Votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 110. Votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 112. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Nu, a fost uh, retras, spune președintele. 111 a fost retras. 112 votăm. Deci votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Acum, amendamentul 113, votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 114. Votul s-a deschis. S-a închis. Se respinge. Acum amendamentul 115. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 116. Votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 117 a fost retras. Deci votăm 118. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 119 s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. 21. Emendamentul, Amendamentul 121. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Emendamentul 122. Amendamentul 122. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 123. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 124, 125, 126 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 127 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 128. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 129. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 133. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 135. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 140. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 141. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 142. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 143. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 144. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 145. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 146. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 147. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 148. S-a deschis votul. Pentru prima parte s-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 155. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, amendamentul oral la amendamentul 155 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, amendamentul 156. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 157. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 158. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 159. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. acum putem vota în bloc amendamentele de la 160 până la 163. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, 164. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul? Da, vă rog. Ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke, Herr Präsident. Ähm, ich... Dragi colegi, domnule președinte, în ceea ce privește amendamentul 165, aș vrea să depun un amendament oral în numele grupului socialiștilor. E un punct pe care l-am evocat deja de mai multe ori și anume uh, modul în care putem accepta amendamentele referitoare la uh, funcționarea uh, referitor la funcționari. Eu cred că nu putem accepta astfel de amendamente. Acestea trebuie să fie preluate de Comisia Juridică. Și cred că amendamentul acesta oral, vi-l voi citi în engleză, va prelua uh, observațiile și notează modul în care este perceput de către public serviciul uh, uh, funcționarilor încă de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și regulamentul se aplică tuturor celor care sunt funcționari sau funcționari asimilați la uh, instituțiile europene. Aceștia trebuie să beneficieze de aplicarea prevederilor în așa fel încât să nu existe dificultăți în ceea ce privește aplicarea prevederilor așa cum sunt ele prevăzute în tratat. Deci e vorba de un amendament care ar înlocui amendamentul 165. Grazie, colega Gresle. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Gresle?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 dar dacă nu pot uh, să o conving, uh, asta este ultima tentativă care a eșuat. Am impresia că doamna Gresel este împotrivă, așa încât o să votăm amendamentul 165. Votul s-a deschis. Aprobat. S-a închis și se adoptă. Și acum, acum 167. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinto. Se respinge. Amendamentul 168. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum avem amendamentul 170 pe două părți. Prima parte. Votul s-a închis. Se adoptă. Și acum partea a doua, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Și votăm amendamentul 171, prima parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Pa- partea a doua, Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Și acum partea a doua, nu partea a treia, de fapt. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 172. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. 173, partea 1, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua acum, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm acum amendamentul 169. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 174, la votazione aperta. 174 acum, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respint. Se respinge. Amendamentul 175. Acum votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 176. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 177. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 178. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 179. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se respinge. 180. Prima parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Și acum, dacă sunteți de acord, putem vota în bloc de la amendamentul 181 până la 187. Votul s-a deschis. Și acum votul s-a închis și se adoptă. 88, la votațiune pe... Amendamentul 188, votul s-a deschis, s-a închis, se adoptă. 189 s-a deschis votul, s-a închis votul, s-a respins. 190 s-a deschis votul, S-a închis. Respins. 191. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. În bloc 192 până 194 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 195 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 196 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 197 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 198. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 199. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 200. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 201. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 203. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 204. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm în bloc 206 până la 209. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 210. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 212. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Partea a doua, 212, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Apoi, în bloc, dacă sunteți de acord, de la 214 până la 219 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 220. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 221 a fost retras. Amendamentul 222. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 223. S-a deschis votul. S-a închis votul. A, se adoptă. 224. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 225. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 226. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 227 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Acum în bloc de la 228 la 244 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 245 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 246. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 247. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 248. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 249. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 250. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 251. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Acum în bloc, dacă sunteți de acord, nu spune președintele. 273. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 274. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 275 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 254 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 276 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 277. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 278. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 280. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 279. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 281, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 282, 283. Identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 285 și 286. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 287 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 289 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 290 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 291. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 293. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă rog. 294. Amendamentul 294 aș vrea să-l retrag. Deci 294 este retras și am votat 293? Da, a fost respins, spune președintele. Acum 295. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Emendamentul 290. Acum 296. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum 297, amendament oral. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum 299. Am deschis votul. Acum votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 292. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 300. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. Amendamentul 301, comandament oral, uh, votul s-a deschis. S-a închis și se adoptă. Amendamentul 302, votul s-a deschis, votul s-a închis, se adoptă. Amendamentul 303, votul s-a deschis, votul s-a închis se respinge. Amendamentul 304. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum avem avizul Comisiei DV. Dacă sunteți de acord, putem vota în bloc de la amendamentul 1 până la amendamentul 10. Votul s-a deschis. Ok. Uh, chius. Aprobat. Se adoptă. Și acum trecem la afaceri sociale și aici de la 1 la 5. Putem vota în bloc. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum, amendamentul 6. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Trecem la Comisia pentru Protecția Consumatorilor, IMCO. Deci, bloc, votăm în bloc de la amendamentul 1 la amendamentul 7. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum, Comisia pentru Transporturi. Și aici un bloc, de la amendamentul 1 la amendamentul 11. Vot, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Comisia Libe acum. Votăm în bloc de la 1 la 6. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum trecem la Comisia pentru Cultură. Se votează în bloc de la 2 la 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Comisia Envi acum votăm în bloc de la 1 la 14. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Comisia FET acum și aici vot în bloc de la 1 la 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Tot afet de la 5 la 7. Acum votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum, Comisia Regii, Comisia pentru Dezvoltare Regională, amendamentele de la 1 la 7 în bloc. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Și acum trecem la considerente. Votăm 26. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum 27. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Considerentul 28. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Considerentul 29, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum considerentul 30, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Considerentul 31, votul s-a deschis. Votul s-a închis se respinge. Considerentul 32, votul s-a deschis. Și acum s-a închis și se respinge. Considerentul 33, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Considerentul 34, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Considerentul 35, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Considerentul 36, votul s-a deschis. Nu, acesta a fost retras și atunci trecem la 37. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum Considerentul 38. Amendamentul 38. La considerentul O. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 39. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. și votăm, dacă se de acord, în bloc amendamentele de la 40 la 42. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Și acum supun la vot rezoluția în ansamblul său. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Mulțumim tuturor, raportorului și colegilor pentru activitatea depusă la acest raport și la vot. Su qua, costo dei conti. Sì, sì. Eccolo qua. 5. Andiamo? Se siete uh, pronti, passi... Dacă sunteți gata, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de votarea rapoartelor speciale ale Curții de Conturi Europene în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2009. Și, dacă sunteți de acord, votăm de la amendamentele 1 până la amendamentul 14 în bloc. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votăm acum da Commissione, no? Quindi la Commissione FAM emendăm amendamentele propuse de Comisia FAM 1 2, amendamentele 1 2 în bloc. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Apoi, în, tot în bloc, tot de la Comisia FEM, de la 6 la 8. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum, Comisia DEVE. De la 7 la 10 votăm în bloc. Votul s-a deschis. 1, nu, nu, de, până la 12 votăm în bloc, spune președintele. Votul s-a deschis, votul s-a închis, se adoptă. Și acum votăm uh, rezoluția în ansamblul său, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 19 voturi pentru, un vot împotrivă și nicio abținere. Acum trecem la votarea uh, punctului numărul 6, descărcare de gestiune 2009, al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea Fond European de Dezvoltare. Votiamo quindi la uh, proposta di decisione. Deci votăm propunerea de decizie în ansamblu său. Votul s-a deschis. Deci e vorba de descărcare de gestiune. Votul s-a închis și se adoptă cu 20 de voturi pentru și unul împotriva. Acum de decizie uh, pentru închiderea conturilor. Uh, se votează împreună. Votul este deschis. Votul s-a închis și se adoptă cu 21 pentru, 1 împotrivă. Trecem acum la amendamentele la moțiunea de rezoluție. Amendamentul numărul 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 6. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7. Votul s-a deschis. Chiusa. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se, se adoptă. Emendamento 9, la votazione aperta. Emendamentul 9, votul s-a deschis. Chiusa. Votul s-a uh, închis și se adoptă. 11 la votare. Amendamentul 11. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12. Uh, Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 14. Votul s-a uh, deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 15. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 16. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 17. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 18, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 19, votul s-a uh, deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 20, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 21, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 22, votul s-a închis. Eh, mă scuzați, s-a deschis, votul s-a închis, se adoptă. Amendamentul 23, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 24, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votul 20, uh, amendatul 25. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 26. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Și acum propunerile Comisiei pentru Dezvoltare, DEVE. Votăm în bloc? Dacă sunteți de acord, votăm uh, toate amendamentele în bloc. Declar votul deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Și acum uh, tot uh, propunerile Comisiei de Dezvoltare și următoarele de la 18A putem vota în bloc, dacă sunteți de acord. Da, vă rog zum Änderungsantrag 1 äh, für Recital C. Putea vota până la 1 pentru äh, considerentul C. Dar pentru 2, pentru votul pe părți, äh, Epping ar trebui să votăm separat, dar pentru restul putem vota în bloc. Suntem, suntem de acord. Deci până la 1, inclusiv. Votiamoli separat. Bine, haideți să votăm uh, separat, spune președintele, fiecare în parte. Deci amendamentul 18A, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 18B, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 18C, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 18 D, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 18 E, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 18 F, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1 la eh, considerentul C. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2 la uh, eh, considerentul D. Vot pe părți. Prima parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Așa Andiamo votare adesso l'emendamento. Președintele, bun, supun la vot amendamentul 8 acum. Votul s-a deschis. Chiusa. Votul s-a închis. Deci votul s-a închis și se adoptă. Și acum votăm rezoluția în ansamblu său. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 23 de voturi pentru, un vot împotrivă și nici obținere. Foarte bine. Felicitări. Adesso c'è questo, quello dell'altra volta. Adesso abbiamo un... Sì, un attimo, un moment. Volevi intervenire? No? Da, vă rog, doamnă, doriți să luați cuvântul. Nu, dar în ce privește propunerea de uh, descărcare 2009, Comitetul Economic și Social, din păcate, la votul din 22 martie pentru uh, descărcarea 2009 al Comitetului Economic și Social European S-a creat o anumită confuzie în urma depunerii unui amendament oral. Uh, a fost uh, depus acest amendament de către colegul raportor Rivelini, care nu trebuia să fie supus la vot și confuzia aceasta a avut ca rezultat faptul că nu s-a supus la vot propunerea de decizie, așa cum a fost ea uh, amendată. Din păcate, se mai întâmplă și lucruri din acestea, deci acum trebuie să uh, ducem la bun sfârșit procedura de descărcare, dar nu repetând totul, ci doar votul privitor la propunerea de decizie, așa cum a fost ea amendată. Doamna Iala Sender a cerut cuvântul, vă rog. Sí, gracias, presidente. Sí, la verdad. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că trebuie să vă spun că sunt oarecum nemulțumită pentru că de câți ani de zile sunt eu în Parlament nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva cu un vot. În fine, înțeleg foarte bine și nemulțumirea domnului Rivelini pentru că uh, el mi-a propus să trec cu vederea acest caz de proastă gestiune din partea Comitetului Economic și Social și să semnez documentul și vom vedea pentru descărcarea bugetară de anul viitor ce se va întâmpla. Eu cred că în momentul de față, dacă Olaf a deschis o anchetă după luni de zile de reflexie, e bine atunci singura mea cerință în momentul votului de data trecută este să amânăm până la plen, să vedem dacă Olaf ajunge la o concluzie sau nu. Însă, aș ruga pe colegi să țină seama de faptul că ne aflăm într-o situație clară de proastă gestiune și Olaf a confirmat acest lucru. Și e vorba de proceduri complexe, au existat proceduri disciplinare, a existat și uh, solicitarea de a rambursa 7.000 de euro, pentru că erau fonduri comunitare și așa mai departe. Și având în vedere că uh, data trecută când am votat. Bineînțeles, nu era în mod intenționat, uh, însă domnul Rivelini a folosit oarecare formulare destul de neclară. În fine, lucrurile au fost oarecum confuze și iată că astăzi acum trebuie să votăm din nou o decizie care uh, trebuie completată. Era vorba de un amendament, un amendament uh, prima parte care explica în mod clar toate aceste aspecte de proastă gestiune care au fost identificate. Explicam de asemenea faptul că există o procedură în curs la nivel OLAF, o procedură de anchetă. E bine, s-a votat cu 27 pentru și un vot împotrivă și nicio abținere. Doresc să amintesc acest lucru colegilor mei pentru că nu aș vrea să creadă că faptul că noi votăm din nou acum ar putea să schimbe într-un fel sau altul votul de atunci. Deci e vorba doar de un vot de de natură tehnică, amendamentul meu, unul pe care îl putem accepta, și este evident că restul textului a fost adoptat în mod clar cu 27 de voturi pentru, o, un vot împotrivă, nicio abținere. Deci, de aceea v-aș ruga să țineți seama de acest rezultat. Eu cer doar amânarea, în amendamentul meu cer doar amânarea acestui vot până când vom avea elemente suficiente la dispoziție, să vedem cum evoluează ancheta de la OLAF și să ne gândim că putem amâna acest vot până în momentul în care ne vom întruni în ședință plenară. Mulțumesc, doamnă Gresle. O să votăm pentru descărcare dintr-un motiv simplu. Pe 13 martie 2011, procedura de anchetă ne-a fost uh, comunicată împotriva CSE. Am depus amendamentele. Am spus că vrem să știm până la următoarea descărcare 2009 ce se întâmplă. Deci, mie personal, îmi este egal dacă dăm sau nu descărcarea de gestiune. Însă cred că aici putem să trecem la acest vot. Cred că raportoarea va trebui să verifice pentru anul viitor rezultatele anchetei OLAF și nu pentru această descărcare. Mi se pare că, oricum, această procedură nu este corectă. Trebuie să vedem pe plan intern ce s-a petrecut și cum putem să protejăm persoanele care au participat la această procedură de anchetă, această investigație. Trebuie să uh, ținem cont și de ceea ce ar putea să apară în urma acestor proceduri de anchetă. Și cred că aici uh, am o serie de preocupări. Trebuie să fim atenți ca instrumentul descări, descărcării și reportării să nu devină sistematic. Eu cred că putem să uh, votăm această descărcare. Aș dori să amintesc, doamnei Gresle, faptul că nu uh, refuzăm descărcarea, ci doar o amânăm. Pentru că asta am cerut, având în vedere că există probleme, dacă Olaf ne spune exact care va fi după luni de zile de anchetă, care va fi situația, ei bine, uh, uh Olaf a intervenit încă deja uh, din luna septembrie, deci vedeți că lucrurile s-au derulat uh, în timp. Deci, noi nu refuzăm descărcarea, ci doar o amânăm. Pentru că dacă Olaf ne confirmă faptul că există o problemă, nu o putem ignora. Și trebuie să, la un moment dat să, să ne dăm seama că există o problemă, nu? De aceea rog colegii doar să fie de acord să amânăm, pur și simplu doar să amânăm descărcarea. Le favorivă la rinvio. Dumneavoastră ați fi de acord cu o amânare? Dacă cineva dorește să mai ia cuvântul, spune președintele, cred că pot să înțeleg că doamna Ayala a cerut amânarea votării și colega Gresle a, ar fi de părere să votăm astăzi. Dar, sigur, cu posibilitatea unor uh, reevaluări ulterioare. Deci putem vota astăzi. Da. Am înțeles. Așadar, da, supun la vot decizia pentru descărcarea de gestiune așa cum a fost amendată prin votul din 22 martie 2011. Votul s-a deschis. Chiusa. Votul s-a închis. Respint. Se respinge cu 13 voturi împotrivă, 9 pentru și 2 abțineri. Questo punto Eh, non c'è più niente, basta. Basta, basta, basta. A questo punto non c'è altro. Ei, și cu asta am încheiat uh, eh, ordinea de zi. Ne reîntâlnim pe data de 11 aprilie și vă mulțumesc tuturor. Felicitări raportorilor.